Bonjour euh, à tous. Euh, désolé. Bună dimineața tuturor. Îmi pare rău însă minunata noastră președintă nu poate fi alături de noi încă, dat, dată fiind o mișcare socială intempestivă a căilor ferate. Probabil că în cursul zilei va ajunge. E oarecum luată o statică, aș putea spune. Haideți să trecem așadar la programul nostru. Dacă nu aveți obiecții în privința ordinii de zi, vă propun să o, să o adoptăm ca adare, ca și procesul verbal al uh, ședinței precedente. Mai mulți coordonatori sunt absenți din cauza implicării în Tenti Days de la Ljubljana. Probabil că câțiva dintre dumneavoastră veți pleca într-acolo de asemenea, așadar se anulează reuniunea coordonatorilor de astăzi. Ar trebui în principiu să terminăm uh, lucrările în această dimineață la 11.30 și reluăm lucrările la 14.30. Iată, avem o zi destul de scurtă, dar eficientă, sper eu. Bun. Trecem direct la vot. Înainte de toate facem o mică verificare a sistemului și a quorumului. Am deschis votul. Domnul Dalonde nu are cartela de vot. Am închis votul. Totul merge atâta timp cât PP-ul nu are membri în plus, înseamnă că totul merge ca pe roate. Domnule Dalunde, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește raportul Țapardel, nu mă opun conținutului, însă am primit lista de vot foarte târziu ieri, așadar cu greu grupul nostru s-ar fi putut pregăti pentru discuții. Eu unul mi-aș fi dorit să-l obținem mai repede. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Da, e justificat observația. Hmm. Da, ar fi trebuit uh, cel puțin cu 24 de ore înainte să apară această listă, dar adevărul este că evenimentele care vizează Comisia noastră și DG-ul ne-au cam dat puțin peste cap. Doamnă Țapardel, doriți să luați cuvântul în privința raportului dumneavoastră? The voting list was sent it yesterday. Lista de vot a, a fost trimisă ieri tuturor grupurilor politice și dacă s-a strecurat vreo greșeală, secretariatului aparține aceasta. Am vorbit și cu verzii, le-am spus că am trimis lista de vot și am spus că aceasta a fost trimisă ieri dimineață. Eu nu știu ce s-a întâmplat. Dacă, încă o dată, dacă s-a strecurat vreo greșeală, nu mie mi-aparține aceasta. Cred că la secretariat s-a întâmplat ceva. Doamnă Țapardel, să știți că nimeni nu v-a acuzat. Deci să știți că nu vă arată nimeni cu degetul. Nu, nu am luat-o personal, să știți, dar vreau să fie lucrurile clare. Lista de vot, vot a fost trimisă ieri și toată lumea trebuie să o fi primit. Nicio problemă. Bun, primul raport pe care îl supunem votului este raportul privind manipularea odometrelor în autovehicule, raport care îi aparține lui Ismail Ertug. Începem votul așadar. Compromisul 1. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendament 46. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge 47 pentru, împotrivă, abțineri, facem o verificare electronică la 47, am deschis votul. Repet, la amendamentul 47. Am închis votul. se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, majoritate se adoptă. Amendament 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 50 și... Pardon, mai devreme am votat 50-51. Acum trecem la 52. Pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 64 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la amendamentul 64. Am închis votul. Se adoptă. Compromis 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amend 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 88 Dar vot pe părți aici. La cererea S și D. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificare electronică la amendamentul 88, prima parte. Am deschis votul. Am închis votul. Deci Prima parte se respinge, bănuiesc că și a doua va fi, devine caducă în cazul acesta. Bun, caducă a doua parte. Amendament 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 93 devine caduc. Facem la anexe. Amendament 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 97 pentru, pardon, devine caduc 97. Trecem la 98 și 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 și 101 par, devin caduce. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 104 nu devine caduc, 106 de asemenea, amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 devine caduc, compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 112 și 113 identice pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 100, amendamentele 118 și 119 sunt caduce, amendamentul 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 este caduc, 122 pentru, deci la 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 113. Pentru, împotrivă, abțineri. A, pardon, 100, 122, nu 113, o iau de la capăt. 123, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendament 124, acesta e cadu. Compromisul 10, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 127. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 128. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 129. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 11, nu, e un, un lingvistic. Compromisul 11, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 14, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 13, dispare, 15, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 mm, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendament 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28 și 35 în bloc. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendament 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentele 38 și 39 vot în bloc ale raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final Vot electronic, am deschis votul. Am închis votul și, iată, triumfală victorie, 46 pentru, un singur vot împotrivă și o abținere. Felicitări! Alors, nous passons maintenant au deuxième Trecem acum la votul raportului doamnei Claudia Țapardel cu privire la normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în comunitate. Sunteți gata pentru acest vot, George? George. T'es prea? Bien, donc nous Gata. Bine, începem acest al doilea vot. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 6. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Verificăm dacă doriți. să a votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Verificăm prin vot electronic. E un compromis. Cred că a fost respins, însă verificăm. Le vote est fermé. Il est effectivement rejeté. A respins compromisul. Votăm atunci amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Eu cred că a fost aceeași majoritate. Vot electronic. S-a deschis votul. Fermé. Voilà. Aceeași majoritate, respins. Amendamentul 6, a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost aceeași majoritate respins, probabil. Procedea vot electronic. Vom vota prin vot electronic. S-a deschis votul. Que se passe-t-il Protestation. Le vote est fermé. s închis votul. Respins. Amendement 2 a été retiré. Amendamentul 2 a fost retras. Amendamentul 13. Trecem la vot pentru 13. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8 și 9, identice. Le votăm împreună pentru, împotriva, abțineri, respinse. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 10. 10 și 11 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12. Force, donc. Non. Force, if vă est La page est coupée l'autre côté. Ah oui, d'accord. Donc oui, cet amendement donc, euh, tombe. E caduc amendamentul 12. Trecem la 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 14 a fost retras. Amenda... Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, cred că a fost respins, însă verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Respins. Cu aceeași majoritate. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins dar verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. PP-ul e tare vorbăreț în dimineața asta, văd. Cam agitați. S-a închis votul. Se adoptă. Acum Trecem la votul final al acestui raport, vot cu apel nominal. Bineînțeles, a deschis votul. Vot final. Vot final, eh? vot final du raport, le vot Votăm uh, raportul, votul final, s-a deschis votul. Clu. S-a închis. Raportul se adoptă, 25 de voturi la 22 și o abținere. Doamna Țapardel dorește să ia cuvântul. Doamna raportor. Președinte, a fost un, uh, un dosar foarte greu de negociat, atât cu Comisia, cât și cu grupurile politice. Uh, eu am fost foarte deschisă în a înțelege situația pe care ne-a cerut-o Comisia, și anume de a rezolva acea problemă cu Statele Unite. De asemenea, deși mi-am dorit încă de la început ca acest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 drepturile lucrătorilor sunt importante doar, nu e vorba doar de SUA, ci și de uh, unul din cele mai importante regulamente pentru uh, sectorul aviatic, și anume regulamentul 1008. Am negociat și cu ceilalți raportori din umbră. Și chiar e surprinzător că, deși am avut un acord cu colegii de la PPE, nu și-au păstrat cuvântul și nu pot să-mi spună că n-am dreptate. Avem dovezile, avem e mail pe care le-am schimbat între noi și în care se ajunsese la un acord. I-am dat dovadă de deschidere, am vrut să soluționez problema mea, am retras anumite amendamente care erau foarte importante. Și îmi pare rău că ne-am comportat așa, într-un loc în care ar trebui să acționăm uh, cu corectitudine. Și chiar rușinos că s-a făcut asta la un dosar atât de important. Majoritatea nu înseamnă 26 la votul final. Și de aceea v-aș ruga să nu supuneți la vot mandatul pentru Consiliu, deoarece nu am avut uh, majoritatea de 26 de voturi. Deci vă rog să nu supuneți la vot mandatul pe care îl oferim Consiliului. Mulțumesc! zum Verhandeln. Bien, bien. Merci, euh, Madame la Mulțumim, doamnă raportor. Pentru explicații, deci nu vom supune la vot mandatul de negociere. Aici se încheie sesiunea noastră de voturi din această dimineață, acest raport, și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume Raportul doamnei Daniela Iuto cu privire la transporturile combinate de mărfuri. La sfârșitul voturilor întotdeauna au loc mici mișcări de mase. Așteptați două clipe totuși, înainte să vă îmbulziți. După care îi vom da cuvântul doamnei Iuto. Je vais vous donner, je vais vous donner l'autre côté. Comment ça Ah oui. Mais Madame Foster voudrait ah. faire un point sur l'ordre. Vous voulez donner la parole à Monsieur, Madame Foster Oui, oui, Madame Foster. Est-ce qu'on laisse sortir oh, Sorry, I point as to point of order. In my punct de procedură. În traducerea mea, când vorbeam despre faptul că nu votăm mandatul pentru comisie, n-am, pentru Consiliu, n-am auzit prea bine. Deci vom vota pentru mandat? raportoarea a menționat această cifră specifică de voturi. Vreau lămuriri. Dacă nu votăm în această comisie, a spus că dacă nu sunt 26 de voturi, nu putem intra în trialog. Poate cineva să-mi uh, aducă explicații suplimentare în legătură cu acest lucru? Admiteri, nu știu ce intenționează, ce intenționează celelalte grupuri, dar ați înțeles că nu vom mai merge în trialog? Dar nu a fost atât de clar din partea președintelui. Dar ar trebui să votăm. E vreo regulă în legătură cu asta? Dacă e o majoritate de a intra în dialog, e o majoritate, dar se votează. Domnul președinte, nu cred că este o regulă între ghilimele în ceea ce privește votul unui mandat care să condiționeze uh, supunerea la vot acestui mandat odată ce raportul e votat. Nu știu, acum, întrebarea se pune în felul următor. Explicațiile raportoarei ne-au arătat că a existat totuși o mică problemă. Coordonatorii nu sunt uh, cu toții prezenți astăzi în sală, deci după ce discutăm cu coordonatorii, eu propun să supunem la vot acest mandat la următoarea ședință a comisiei. Să știți că și în plenară se poate vota acest mandat. Un decalaj. Dar nu avem aici un regulament uh, care să fie bătut în cuie în legătură cu numărul de voturi. Dacă îmi permiteți. Da, indiferent dacă sunt aici anumiți coordonatori sau nu, asta e relevant. Noi suntem comisia care are un cuvor. Eu înțeleg frustrarea raportoarei. Nu e o problemă personală la adresa dumneavoastră, însă marea majoritate a celor care se află astăzi aici din grupuri au votat împotriva acestui raport. Dacă asta înseamnă că acum ajungem automat în plenară, vom face același lucru cu grupurile noastre. Mi se pare o risipă de timp. Cel mai bun lucru e să votăm dacă mergem în trialog. Atunci vom avea Comisia, Consiliu și raportarea. Și discuțiile pot continua înainte să se ajungă în plenară. Depinde de dumneavoastră, însă eu așa văd procesul. Și nu știu de ce lucrurile au fost uh, diferite astăzi, de ce să nu se voteze astăzi mandatul pentru trialog față de alte dăți. Deci e doar un punct procedural. un petit problème quand même. Euh, Avem totuși o mică problemă, spune domnul Riche. Doamnă Foster, o să vorbesc uh, mm, rar și ușurel. Avem o problemă. O serie de persoane au părăsit sala deja. Eu nu sunt sigur că dacă votăm acum, veți avea exact aceeași majoritate, sub aceeași formă. Donc, je pense que même s'il y a... Cred că, deși există un acord, oricum, eu cred că vom găsi noi un acord pentru mandat. E mai bine să amânăm, zic eu, pentru următoarea ședință a comisiei noastre. După ce vom fi discutat cu raportorii din umbră, cu coordonatorii. Eu mă tem că acum, din cauza că au plecat unele persoane, votul va fi altul. Îmi pare rău. Nu am reacționat poate atât de suficient de rapid pentru a vă da cuvântul, deci totul s-a desfășurat prea repede, dar pe fond nu cred că se modifică nimic. Oricum vom avea o majoritate. Trebuie să avem o majoritate absolută din comisie în ceea ce este numărul de voturi. Il faut qu'on ait une majorité aussi absolue en nombre de voix. Să avem majoritate absolută în ceea ce privește numărul de voturi. Da, vă dau cuvântul. E mai prudent, zic eu, să amânăm. Aveți cuvântul, stimată doamnă. Domnule președinte, nu cred că ați greșit cu nimic. Și doamna Foster uh, a greșit. Uh, regula 69C spune clar că comisia poate, mei în engleză, nu shell, poate că a trebuit să citească regulile doamna Foster înainte să vorbească. Așteptați puțin. Așteptați puțin, spune președintele. Attendez, minut. Il n'y a pas de... O clipă. Nu există o problemă aici în ceea ce privește regulamentul. Putem amâna sau nu acest vot. Președintele poate lua această hotărâre. Problema care se pune e pe fond. Se va schimba ceva? Asta contează de fapt. Va schimba ceva în legătură cu mandatul. Eu cred că dacă am votat acum, s-ar schimba lucrurile, deoarece o serie de oameni au plecat din sală. Și nu mi se pare posibil să întrunim același vorum pentru uh, uh, mandat ca și pentru votul la raport. Bine, bineînțeles, putem disocia cele două. Din punct de vedere al regulamentului se poate face. Deci putem supune sau putem să nu supunem la vot. Ceea ce vă propun eu. Să votăm din nou, deci să punem din nou acest punct pe ordinea de zi la următoare ședință. Domnul Kramer. Oh, ja, ich will nur mal sagen, Vreau doar să spun că Iacob Dalunde spunea la început că nu e acceptabil să primim atât de târziu lista de vot. Noi suntem un grup politic mic, nu am avut timp să discutăm. În grupurile politice problema e și mai mare. Doamna Țapardel ne spunea, da, nu au mai putut, nu au mai putut să fie explicate anumite lucruri și că și ea a fost surprinsă de această amânare. Ar fi fost mai bine dacă nu am fi organizat acest vot acum și dacă ați fi fost de acord cu cele spuse de domnul Dalunde Așa că vă rugăm ca pe viitor să nu mai faceți asemenea voturi. Când primim o listă de vot cu atât de puțin timp înainte, nu mai avem timp să discutăm. Și am auzit că la discuții nici nu au participat toate grupurile politice, lucrurile nu pot să funcționeze așa și vedeți care e rezultatul. Ce... Domnule Kramer, L-am ascultat pe domnul Dalunde, am ascultat răspunsul doamnei raportor și nimeni în sala asta nu a cerut să se amâne votul. În aceste condiții rămânem cumva pe aceeași poziție, nu? Am ascultat observația domnului Dalunde, am ascultat răspunsul doamnei uh, raportoare și nimeni n-a cerut ca votul să fie amânat. Aș fi supus la vot o astfel de solicitare, asta vă spun din capul locului. Deci chiar dacă avem aceste greutăți, nu știu, procedura s-a respectat, domnul Vandalen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că e o lecție pe care trebuie să o învățăm din tot acest eveniment. Și anume, când raportorul a propus să nu votăm chestiunea legată de negocieri. Atunci, această propunere ar fi trebuit să fie votată. Puteam să votăm această propunere, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Ascult explicațiile dumneavoastră, v-am ascultat, sunt de acord cu ceea ce ne-ați spus, există anumite obligații la care trebuie să răspundem și da, trebuie să ne reîntoarcem la subiect mai târziu. Mulțumesc! Cred că, spune domnul președinte, atunci când există o asemenea problemă ca cea cu care ne confruntăm acum. Trebuie să spunem că e un lucru mai special. Există oameni care au votat, au plecat repede acum, așa că atunci când există astfel de probleme, eu cred că nu e niciun rău să ne alocăm puțin timp să ne gândim mai bine nu va schimba natura politică a votului o asemenea abordare. Am putea să ne odihnim puțin, să ne gândim și să evităm orice fel de contestații după aceea. Eu consider că toată lumea a fost de acord cu acest vot, s-a desfășurat în condiții normale votul nostru pentru mandat. Doamna raportor ne-a explicat, așa că urmează această pauză în care nu se va schimba nimic. Am ascultat-o și pe doamna Foster, însă trebuie să spun că din moment ce sala s-a golit pe jumătate, e imposibil să revotăm acum pentru că în un asemenea caz ar exista într-adevăr niște contestații legitime. Toate acestea au fost consemnate, așa că vă propun acum să mergem mai departe la următorul punct de pe ordinea noastră de zi și anume raportul doamnei Aiuto privind transportul combinat de mărfuri între statele membre. Așa că îi voi da cuvântul pentru 5 minute doamnei Aiuto pentru a ne explica raportul său care este destul de politic. Doamnă Aiuto, aveți cuvânt cuvântul. Buongiorno, președinte. Mulțumesc. Bună dimineața, domnule președinte, dragi colegi. Anti quelli che devono uscire. Allora, uh... să toată lumea din sală. Eu uh, urmăresc lucrările în ceea ce privește mm, această directivă cu privire la transporturile combinate și am avut mai multe întâlniri pentru a ține cont de toate pozițiile ale operatorilor din sector, uh, să ținem cont de exigențele naționale ale cetățenilor. Am completat textul primei mele propuneri, care e în linie cu indicațiile de la Comisie, pentru a clarifica și defini mai bine anumite aspecte și pentru a propune măsuri ulterioare pentru a sprijini transporturile combinate în Europa. Primul punct se referă la definiție. Eu am vrut să se facă o distinție mai bună între vehicule acompaniate de un șofer și cele neacompaniate. De asemenea, pentru a include în uh, sfera de aplicare și uh, semei remorcile de 4 tone, am propus o modificare la directiva cu privire la greutăți și dimensiuni. Acum, în ceea ce privește mm, transportul este, pe autostradă, distanțele minime de 150 de km sau alternativa de 20%, aici eu cred că trebuie clarificată posibilitatea de a ajunge la niște terminaluri de schimb mai apropiate și mai adecvate. Transporturile combinate, care încep în afara Uniunii Europene, deci vor trebui definite mai bine aici. Deci toate operațiunile pentru care toate traseele sunt um, în conformitate cu um, cerințele stabilite ar trebui să intre în sfera de aplicare. Acum, măsurile pentru a stimula transportul combinat. Dispunem de câteva posibilități. În primul rând, sprijinirea investițiilor. Avem de asemenea anumite ușurări fiscale, investițiile sunt necesare atunci când nu există o distribuire echitabilă a infrastructurilor pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Și dincolo de sporirea numărului de terminale, e nevoie de un acces mai bun și îmi dau semn că nu toate costurile pot fi asumate de statele membre. Însă, pe de altă parte, ne așteptăm ca țările membre să ia un angajament pentru a da- adopta anumite măsuri în vederea consolidării infrastructurii, mai ales dacă ne dăm seama că prin revizuirea directivei Eurovinete vor crește uh, uh sumele obținute de statele membre, tocmai pentru a stimula aceste transporturi durabile alternative. Gândindu-ne la sprijin, anumite facilitări sunt posibile în ceea ce privește anumitele eh, normele în legătură cu entitățile statale atunci când investițiile nu depășesc 30% din suma totală. Alte înlesniri pot veni din aplicarea unor tarife eh, reduse pentru mijloacele care sunt combinate sau care folosesc anumite tipologii de infrastructură. Un alt subiect foarte <laughs> aprins, cabotajul și detașarea lucrătorilor. Cabotajul e o măsură care e stimulatoare în ceea ce privește transporturile combinate, însă e nevoie de claritate, de lămuriri, deoarece nu vrem să se abuzeze de norme pentru a duce la capăt cabotaje ilegale. Acum, referitor la detașarea lucrătorilor, sunt pentru aplicarea unor norme care să apere, să protejeze drepturile sociale ale lucrătorilor în ceea ce privește transportul rutier. Și, în ultimul rând, digitalizarea. Îmi doresc să se ajungă cât mai curând la abandonarea documentelor mm, pe hârtie pentru a reduce birocratizarea procesului de monitorizare. Pentru asta, țările membre trebuie să accepte și documentele prezentate în format uh, electronic, digital. Deci obiectivul este să avem o propunere care să includă toate cerințele, un document care să vină din partea părților și să respecte drepturile tuturor, însă obiectivul să fie o stimulare reală a sectorului în vederea creșterii acestea. Mulțumim, doamna Aiuto! Acum vom trece la raportorii din umbră din partea PP-ului, doamna Jurim. Ähm, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc, domnule raportor, pentru un raport destul de echilibrat, deși pentru noi, pe anumite puncte, vom depune amendamente. De exemplu, când vorbiți de o problemă relativ mare care are de a face cu obiectivele foarte crescute, nu ni se pare foarte ambit. Este ambițioasă această propunere și credem că transportul combinat devine foarte complicat și foarte scump dacă e să ținem cont de transporturile care acum se fac pe cale rutieră. Această directivă privind transporturile combinate ar duce la uh, costuri crescute, ca în transportul multimodal, cam cu 50% mai scump decât transportul doar rutier. Uh, timpul de așteptare la terminale, disponibilitatea terminalelor, toate acestea vor duce la blocaje. Capacitățile lipsesc la anumite terminale și s-ar putea să nu se ajungă la rezultatele scontate. De aceea aș dori să spun că aici, de exemplu, ce s-ar întâmpla în tunelul Brenner, Brenner și acolo, procajele ar deveni foarte mari. Apoi, trebuie să existe un echilibru și în ceea ce privește tonajul care este permis. Mai avem o problemă și cu faptul că lipsește infrastructura și, de asemenea, costurile sunt ridicate. Uh, dacă ne uităm la obiectivele care au fost aici setate și dorim să le obținem, atunci e nevoie de o mare intervenție pe piață și, bineînțeles, atunci se regăsesc probleme în sectorul rutier, pentru că vedem că acolo deja concurența este foarte mare. Pe căile ferate, deși există liberalizare de 10 ani, în continuare concurența este destul de scăzută. Apoi am văzut în întreaga Europa cum se poate ajunge la uh, situații absurde în care nu se pot alege anumite, anumite rute din cauza că, de exemplu, foarte puțini dintre șoferi vorbesc franceză. Să trecem la Euroviniet acum și la directiva privind cabotajul. Uh, Există regime și sisteme protecționiste în transportul rutier. Ar trebui să fim atenți și la acest fapt în legătură cu acest transfer modal și cum putem obține un echilibru între transportul pe căile ferate și cel rutier unde lucrurile funcționează bine, funcționează pentru că funcționează și transportul rutier. Avem nevoie de condiții mai bune în Uniunea Europeană, astfel încât să putem garanta concurența în acest sector. Și noi am fi pentru toate măsurile care ajută căile ferate să, fi, să facă față concurenței. Pentru că dacă va exista o scumpire artificială acestui tip de transport, e bine, eu nu cred că merge pe calea cea bună. Cum spuneam, abordarea raportoarei merge în direcția corectă, însă noi considerăm că problemele legate de acest transfer intermodal cu transferul de la calea rutieră la uh, cea pe căile ferate nu credem că se face așa cum trebuie. Dacă totul devine mai scump pentru clienți, mai complicat pentru transportatori, atunci cred că până la urmă nu ajungem la acel transfer modal pe care ne-l dorim. Uh, Eurostatul nu are date în ceea ce privește transportul combinat, apoi digitalizarea despre care ne vorbea doamna raportor, care trebuie să fie stimulată, e un lucru important și, de asemenea, trebuie să fim foarte atenți la punerea în aplicare în întreaga Europa. Există lucruri care ar putea să ajute astfel încât transportul combinat să devină mai atrăgător. Și, cum spuneam, aici, în acest domeniu, sprijinim propunerile făcute de doamna raportor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Schmidt. Acum, din partea S și D, doamna De Monte. Mulțumesc, domnule președinte.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 Grazie Presidente, innanzitutto desidero ringraziare la collega. În primul rând vreau să-i mulțumesc uh, colegei noastre Daniela Iuto pentru munca ei referitor la acest sector atât de important al transporturilor combinate. Vrem să îmbunătățim eficacitatea acestui sector și să dăm un impuls către un transport într-adevăr intermodal și trebuie îmbunătățită logistica pentru a ușura volumul de transport rutier și uh, nu doar pentru a decongestiona traficul, ci pentru a reduce și emisiile, poluarea acustică și accidentele rutiere, bineînțeles. Și unul din aspecte este să se extindă sfera de aplicare și la transportul național. Pentru a crește uh, utilizarea transporturilor combinate. Însă pentru asta trebuie schimbată denumirea directivei, să se specifice și că vorba de utilizarea în interiorul statelor membre pentru a exclude operațiunile de transport combinat care și au originea sau destinația în țările terțe. Acum, în ceea ce privește această limită de 150 de km pentru segmentele rutiere combinate care să fie Uh, semnalizat. Nu știu, aici eu cred că trebuie să evităm orice confuzie, mai ales acum când vorbim despre transportul rutier. Ar fi mai bine să introducem, de pildă, un criteriu mai clar, mai bine definit. De pildă, să se stabilească această limită, poate mm, o cifră mai mare, 250 de kilometri, însă acel segment să facă parte din ruta respectivă. Acum, transmiterea datelor cu privire la operațiunile de transport combinat, uh, date și informații care trebuie să fie interoperabile. Acum, măsurile de stimulare economică. Cred că acestea ar trebui să țină cont de exigențele statelor membre. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă de Monte, domnul Zlotovski din partea cr ului Chciałbym w imieniu naszej grupy podziękować pani poseł Ajuto za... Doamnelor și domnilor, în numele grupului meu, vreau să-i mulțumesc doamnei Ajuto pentru raportul acesteia care, în afară de un lucru, e un răspuns bun la propunerea lansată de comisie. Suntem de acord pe deplin că transporturile combinate ar putea să fie mai dezvoltate dacă ne axăm pe trei axe. Trebuie să definim mai bine principalele aspecte și excepțiile, trebuie să investim în infrastructură și trebuie să digitalizăm sistemele de control. Însă am un sentiment foarte puternic că solicitările sociale ar putea să constituie o dificultate în dezvoltarea ulterioară a rețelelor noastre de transport o parte importantă din acestea fiind transportul rutier. Verificările și controlele înseamnă o birocrație foarte crescută, ceea ce se va duce la o creștere a costurilor. Nu e un bun exemplu pentru piața serviciilor europene. De aceea aș dori să, să subliniez faptul că, din perspectiva noastră, acoperirea sectoarelor rutiere prin această directivă privind detașarea muncitorilor, și alte directive care intră în joc e inacceptabilă, așa cum o sugerați dumneavoastră în raport. Sper că discuția care va urma, prin discuția cu grupurile politice, vom putea ajunge la o soluție mai puțin restrictivă și una mai bună pentru companiile de transport. Vă mulțumim, doamna Bilbao are cuvântul. Buenos Bună dimineața, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, trebuie să vă spun că și noi vrem să-i mulțumim raportoare pentru eforturile făcute. Suntem de acord că trebuie îmbunătățite definițiile și posibilele derogări, deoarece, așa cum am spus-o și în prima noastră intervenție, există o interpretare diferită în ceea ce privește transporturile combinate în fiecare stat membru și asta e primul lucru de care trebuie să ținem cont și pe care să-l lămurim. Suntem de acord cu nevoia de a uh, consolida digitalizarea sistemului. Trebuie folosite mecanisme electronice pentru a simplifica procedurile administrative, poverile birocratice și mai ales pentru a avea mai multă transparență în ceea ce privește desfășurarea activității în uh, sectorul transporturilor combinate. Și suntem de acord că trebuie îmbunătățit accesul um, și că trebuie susținute investițiile, însă în același timp e nevoie de mai multe informații în legătură cu existența infrastructurilor. Unii reprezentanți ai sectorului, cel puțin unele state membre, susțin că investițiile private pe care vrea să le stimuleze Parlamentul European sunt cumva puse sub semnul întrebării atunci când sunt construite infrastructuri paralele prin investiții publice. Deci trebuie să soluționăm și asta, deci să nu executăm noi lucrări de infrastructură când știm că structurile existente nu sunt folosite suficient de mult. Referitor la cabotaj și la șoferii detașați. Trebuie să fim foarte atenți uh, la pachetul rutier pe care îl discutăm pentru a vedea cum uh, avansăm în ceea ce privește definirea și soluționarea problemei uh, cabotajului și a șoferilor detașați șoferilor rutieri. Deci e un dosar paralel, însă care are mare legătură cu ceea ce facem noi aici. Deci ar trebui să facem un efort uh, deosebit pentru a include toate progresele făcute. Și de asemenea, sunt de acord cu următorul lucru. Statele membre ar trebui să ne trimită mai multe informații compilate. Nu avem date statistice suficiente pentru a vedea care este adevărata situație a sectorului. Să vedem ce progrese s-au făcut în ultimii ani și într-adevăr, ar trebui să stabilim o, o structură de control. Acum, în ceea ce privește stimulentele pentru utilizarea transporturilor combinate, ar trebui să abordăm lucrurile destul de precaut. Odată ce vom defini restul chestiunilor, E important să asigurăm coerență în ceea ce privește transporturile combinate, deci coerență între ce facem acum și proiectele care deja există în diferitele state membre. Deci, încă o dată, trebuie să cerem coerență în ceea ce privește executarea, respectarea termenelor. La TNT, de pildă, la rețelele TNT care nu avansează în ritmul pe care l-am stabilit noi aici în Parlamentul European. Transporturile combinate nu au cum să, suficient, să funcționeze suficient de bine și să dezvolte suficient de bine dacă nu vom cere încă o dată să se soluționeze celelalte aspecte ce țin de transporturi. Deci, prin această intervenție am prezenta și câteva din amendamentele pe care le vom uh, înainta noi, deci pentru pregătirea acestui raport și sunt sigură că vom putea avea un dosar foarte bine pregătit ca și alte dăți de către doamna Iuta. Monsieur Dalunde, Mulțumim, domnul Dalunde, pentru verzi. And thanks to the rapporteur Iuta for a very welcome draft that Vă mulțumesc, vă mulțumim și pentru acest raport care deja conține multe elemente pozitive. Însă am dorit niște clarificări cu privire la ambiția de a crește limita privind segmentul rutier și apoi și, controle, și controlele post. Nu suntem de acord cu exceptarea din uh, regulile de cabotaj a transportului rutier. Noi credem că ar fi un vid și s-ar încălca regulile de cabotaj foarte mult. Apoi, obiectivul general al directivei, transferul modal, da, e foarte important și trebuie să fie menținut. Și noi ne-am dorit o integrare mai bună a căilor navigabile interne și a, că, a navigației. Mult, acestea se apar mult mai bine în text. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum a cerut cuvântul doamna Grazvander. Mulțumesc. Da, e important să existe să existe această schimbare din transportul rutier în transporturi mai ecologice. Însă cred că nu e foarte clar în această propunere ce se va întâmpla și anume prin acest transport combinat. Din contră, există o foarte mare liberalizare pe transportul rutier, astfel încât transportul rutier devine și mai atrăgător, ceea ce nu ar trebui să se întâmple. Noi vom depune niște amendamente și am discutat deja despre cele 20% din uh, distanța totală ceea ce ni se propune aici. Aș mai dori să spun că tocmai normele sociale, apoi cele salariale în ceea ce privește detaș- lucrătorii detașați joacă un rol foarte important și am avut discuții deja în acest sens în pachetul privind mobilitatea, așa că trebuie să ne gândim la detașare, la timpul de odihnă, de muncă în transportul rutier și la capotaj. Trebuie neapărat să discutăm despre acestea, să nu existe excepții aici în acest sens. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Grazvander. Dacă nu dorește nimeni să mai intervină, atunci voi da acum cuvântul Comisiei din partea DG Move. Vă rog să luați cuvântul în numele Comisiei. Mulțumesc, mulțumesc domnule președinte că um, dați voie să fac comentarii asupra acestui raport pe care Comisia îl salută. Majoritatea amendamentelor care au fost propuse de doamna raportor își doresc să clarific clarifice sau să consolideze dispozițiile din propunerea comisiei, aliniate bine cu obiectivele sale, care într-adevăr sunt obiectivele de a promova utilizarea transportului combinat, statele membre să își consolideze sprijinul și de asemenea punerea în aplicare a regulilor și evitarea abuzurilor. Salutăm în special amendamentele care mențin definiția și adaugă posibilitatea de a menține accesul la terminalul cel mai apropiat rutier dacă nu există niciun alt terminal disponibil la 150 de kilometri. Ne dorim să existe această zonă de captare mare pentru terminal. E un lucru important pentru că există o definiție foarte strictă, ar putea să ducă la efectul opus și anume să ne trezim cu camioanele din nou pe șosea în loc să stimulăm transportul combinat. De asemenea, uh, Conso- salutăm consolidarea dispozițiilor privind digitalizarea. Credem că, într-adevăr, e foarte util, astfel încât să evităm multe tipuri de abuz în sistem, să ne asigurăm că operațiunile sunt, într-adevăr, operațiuni de transporturi combinate și nu sunt folosite ca vid legislativ, așa cum se menționa. Și apoi mai salutăm și sugestiile făcute de a adăuga obligații de raportare suplimentare pentru statele membre și cel puțin o operațiune de transport să fie obligatorie. Credem că e important ca statele membre să fie mai active în acordarea de sprijin pentru transporturile combinate. Există aspecte în aceste amendamente care nu au fost uh, atinse în propunerea comisiei, de exemplu în ceea ce privește notificările, detașarea muncitorilor, regulile legate de aceasta, ținem cont de propunerile care au fost făcute cât despre regulile sociale. Bineînțeles că acestea se pun în aplicare transporturilor combinate. Credem că e important să se mențină o simetrie între regulile care sunt puse în aplicare în uh, transportul combinat internațional și cele care sunt uh, puse în aplicare doar pentru transport rutier internațional, pentru că acestea sunt cele două tipuri de operații care intră în concurență directă. Așa că, în linii mari, vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste propuneri și amendamentele propuse, vă mulțumesc. Mulțumim Comisiei. Concluzia va aparține doamna Iuto, vă rugăm. Sì, allora ringrazio i colleghi. Per... Mulțumesc colegilor pentru tot ceea ce au spus în legătură cu lucrurile făcute până aici. Cenno rapido ad alcune... Aș vrea să mă refer pe scurt la câteva din chestiunile ridicate uh, în discuție. Controlele ex post. Nu... Microfonul doamnei Iuto nu mai funcționează. Scuzate. Non avete sentito nulla, immagino. <laughs> Cred că n-ați auzit nimic, deci eu încep din nou. Referitor la controlele ex post, nu e vorba de adăugare. Ne dăm seama pur și simplu că unele documente ar putea să fie elaborate după ce s-a efectuat transportul, din comoditate și vrem prin asta să le uh, procedurile birocratice. Acum, referitor la temerile legate de un fel de liberalizare a transportului rutier. Nu asta ne dorim noi, din potrivă. Noi vrem să a, avem transporturi combinate, să avem o mare parte din transportul, din volumul uh, de mărfuri de transportul rutier să ajungă și pe cale feroviară. Deci am vrea ca transportul rutier să asigure practic ultimul segment din transporturile combinate, tocmai pentru a stimula această opțiune. Dacă nu stimulăm transportul combinat, mărfurile sunt uh, transportate doar pe cale rutieră, deoarece e mult mai convenabil să se facă asta. Bineînțeles că există temeri, însă să nu uităm că noi vrem să determinăm companiile să aleagă această modalitate de transport. Uh, în rest, o să citesc uh, amendamentele, bineînțeles, și împreună vom colabora pentru a propune un text cât mai uh, bun cu putință, deoarece această nouă modalitate de transporturi trebuie încurajată. Mulțumim, doamna Iuto. Termenul pentru depunerea amendamentelor e data de 16 mai 2018, nu știu la ce oră la ora 12, 16 mai, pentru depunerea amendamentelor. Votul în comisie va avea loc la data de 10 iulie. E timpul să trecem la punctul următor de pe ordinea noastră de zi, și anume drepturile și obligațiile călătorilor din transportul, transportul feroviar și voi da cuvântul raportorului, domnul Liberațchi, pe care tocmai l-am văzut intrând. A, da, e acolo. Boguslav, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, Dominic. Foarte pe scurt, în primul rând, aveți toate aceste pagini, doar 190 de pagini. Am reușit să avem doar 615 amendamente. Elementele principale pe care le-am identificat au fost discutate la reuniunile raportorilor din umbră, reuniunile cu părțile interesante. Am avut 20 de reuniuni diferite, dezbateri îndelungate la nivel individual sau de grup. De asemenea, și reuniunile cu raportorii din umbră. Eu constat următoarele. În primul rând, o vizibilitate foarte mare a regulamentului. Am căzut de acord asupra faptului că vorbim de miliarde de oameni în fiecare an care sunt afectați în mod direct de acest document. În al doilea rând, ne dorim să avem o abordare echilibrată și anume să garantăm calitatea serviciilor, să inserăm obligații și responsabilități asupra, să acordăm acestea, toate acestea transportatorilor și de asemenea să existe această furnizare de servicii. Înseamnă că trebuie să introducem măsuri, reguli, dispoziții care să le permită companiilor rutiere să opereze într-un mod eficient și care să uh, îi protejeze pe cetățenii care își doresc să fie protejați. Intenția noastră e să îi protejăm pe oameni, să îi protejăm pe pasageri, dar intenția noastră e de asemenea să nu afectăm negativ operatorii. Vorbim de trei părți implicate aici și pasagerii, uh, cei care livrează servicii în infrastructură și mai ales uh, gările și cei care sunt cei care consolidează piața, adică cei care vând bilete, vânzarea de bilete și oamenii cu dizabilități și sunt uh, chestiuni foarte importante cele care se discută în acest dosar. Așa că eu mă bucur foarte mult de cooperarea pe care am avut-o cu părțile implicate, cu raportorii din umbră, cu membrii comisiei noastre care și-au adus contribuția și aștept cu nerăbdare să avem o cooperare bună și eficientă la pregătirea amendamentelor de compromis de rezumare a amendamentelor noastre. Încă o dată, ideea mea e să avem un regulament bine pregătit, echilibrat, care să ducă până la urmă la o creștere a cotei de piață din transportul feroviar, să încurajăm pe oameni să folosească trenurile și să poată operatorii feroviari să furnizeze servicii mai atractive. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, Boguslav. Mulțumim din partea PP-ului, domnul Renoare cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru introducerea făcută. Într-adevăr, există aspecte interesante pe acest uh, raport. Îi mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră și membrilor comisiei noastre în ceea ce privește amendamentele depuse pentru acest regulament. Acelea, acestea fiind spuse, s-au depus peste 600 de amendamente, foarte mult în acest pachet privind mobilitate, mobilitatea. Așa că, dacă e să ținem cont și de grevele care sunt organizate acum, semnalul pe care îl transmite, îl transmite acum Parlamentul European e unul foarte important. Ne dorim să fie într-o situație mai bună drepturile și obligațiile cetățenilor europene. Toate abonamentele, amendamentele care au fost puse sunt bune și cu siguranță le vom putea sprijini. Raportorul a făcut și propuneri de compromis care vor reflecta ambițiile pe care le avem în ceea ce îi privește pe călătorii europeni. La ultima reuniune am discutat cele patru puncte mai importante din, din raport, au fost acoperite în amendamentele noastre. Ne convine că există un grad ridicat de ambiție, mai ales în ceea ce privește consolidarea accesibilității la rețelele feroviare a persoanelor cu dizabilități și cu mobilitate redusă. Obiectivele principale sunt următoarele pe care am depus amendamente. Majoritatea amendamentelor își doresc să se pună în aplicare regulamentul în, între întregimea sa, fără exceptele 2009. Apoi, sfera de aplicare a regulamentului, să se aplice și serviciilor regionale feroviare. Așa că mă bucur că am reușit să obținem toate acestea pe măsura muncii noastre și faptul că um, acum nu, mai, nu abandonăm pe 80% dintre pasageri. Apoi trebuie să fie îmbunătățită accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la utilizarea serviciilor feroviare. De asemenea, o prioritate în amendamentele pe care le-am depus noi. Salut propunerile care au fost făcute astfel încât să fie, scă- să fie scăzută prenotificarea de asistență un lucru care se întâmplă deja în Belgia sau în Danemarca, astfel încât viața de zi cu zi să le fie mai ușoară acelora care doresc să utilizeze transportul public. E mai bine echilibrată această notificare. Pe timpul discuțiilor, cu siguranță putem să, uh, să solicităm uh, operatorilor feroviari să prevadă acces, planuri de accesibilitate mai bune. O serie de amendamente își doresc un sistem de compensație în caz de întârziere sau anulare. Este scăzut pragul la 30 de minute sau se reajustează suma care trebuie să fie rambursată. În toate cazurile și noi suntem de acord și în ceea ce privește o oră de uh, o oră de întârziere și cât din cost trebuie să fie rambursat pe o traiectorie destul de scurtă. Dacă se face această trecere la 30 de minute de care trebuie compensată în caz de întârziere, atunci semnalul va fi foarte puternic, semnalul pe care îl transmitem pasagerilor și operatorilor în ceea ce privește politica legată de întârzieri. Apoi, acel bilet unic care a ocupat un loc important în discuțiile noastre. Cred că trebuie să ajungem la un compromis între cei care își doresc să fie obligatori la vânzare și cei care refuză să vorbească despre acest fapt. Eu sunt convins că vom reuși să recâștigăm încrederea în utilizarea trenurilor, dacă fiecare își asumă responsabilitățile. Dacă acest bilet unic va deveni tot mai automat, atunci nu vom putea să îi penalizăm pe pe operatori. De aceea, eu propun să se introducă un principiu al responsabilității. Entitatea care vinde biletele trebuie să se asigure că corespondențele care sunt propuse sunt unele rezonabile. Dacă lucrurile nu pot sta așa, atunci pasagerul ar putea să aibă foarte mari probleme în ceea ce privește compensările. Acestea ar fi uh, propunerile noastre în ceea ce privește amendamentele de compromis. E importantă credibilitatea față de pasageri. Așa că trebuie să avem un nivel de ambiție crescut în ceea ce privește punerea în aplicare a drepturilor pasagerilor. Și le mulțumesc tuturor raportorilor, raportorilor din umbră pentru munca făcută pe acest dosar. Vă mulțumim și acum din partea CR, domnul Poreba, aveți cuvântul. Dziękuję bardzo, panie Przewodniczący. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, țin să îi mulțumesc raportorului pentru munca sa, al cărui rod este foarte, foarte echilibrat și marcat de bun simț până la urmă. Cred că nu sau introdus uh, elemente prea dramatice, să spun așa, în text, nici pentru entități, nici pentru operatorii din sector. Am câteva observații. Sperând că acestea vor fi luate în seamă în uh, amendamentele de compromis ce vor fi elaborate de către raportor. Întâi și întâi salut faptul că Perioada a păstrat pentru 2024, termenul pentru 2024, pentru această propunere. Inițial se propusese 2020, mi se părea un termen cam uh, improbabil din punct de vedere al punerii sale în aplicare. Mă bucur de asemenea că raportorul a abordat și clauza de forță majoră în textul său însă cred că aceasta ar trebui să fie extinsă. Și să nu se aplice doar dezastrelor naturale sau altor astfel de evenimente. Cred că definiția cauzelor de forță majoră ar trebui extinsă și la actele teroriste, la greve, la acțiunea unor persoane terțe, cum ar fi accidentele feroviare. Mm, pentru că dacă um, ne mărginim doar la dezastrele naturale, tare mi-e teamă că e mult prea restrâns. În ceea ce privește biletul comun, da, este o idee salutară pe care o sprijin, Însă, cred că ar trebui să se precizeze ceva mai clar care ar fi mecanismul care ar, pe baza căruia ar funcționa acest bilet comun. Ar trebui așadar să existe și o răspundere comună a trans- operatorilor de transport. De ce? Pentru că în propunerea aceasta se vede clar că un bilet cumpărat de un călător poate fi consider- deci dacă cumpără de fapt călătorul două bilete separate, acestea pot fi considerate drept bilet comun. Și pe baza acestora, ulterior, călătorul poate uh, cere despăgubiri. Dar, încă o dată, sistemul nu este clar aici. Iar pentru persoanele cu handicap, mă bucur că raportorul a luat în seamă drepturile acestei categorii de călători. Ni se cere să ne adaptăm imediat, să, ca adaptarea la drepturile persoanelor cu handicap să se facă imediat. Eu cred că trebuie lăsată o marjă de timp operatorilor din domeniu pentru această adaptare. Încă o dată țin să mulțumesc raportorului pentru activitatea sa și grupul ECR salută conținutul acestui raport cu observațiile pe care tocmai le-am formulat și care sperăm să se regăsească în textul raportului. Mulțumesc, domnule Poreba. Din partea ALDE, Mathieu, în numele raportului din umbră, aveți cuvântul. Da, Jens Holden put, nu putea fi prezent astăzi, așa că v-aș transmite eu câteva elemente. Jens salută elementele de compromis și, într-adevăr, consideră că acestea reflectă preocupările exprimate la ultima întrunire a raportorilor din umbră. Nu trebuie să ne concentrăm doar pe pasageri. Dacă nu ne concentrăm pe pasageri, atunci nu vom putea vorbi despre un act care vizează tocmai drepturile pasagerilor. Ni se pare totuși că raportorul în anumite privințe a făcut uh, pași în urmă. Trebuie să se consolideze propunerea comisiei, mai ales în tre- pe trei aspecte. În primul rând, în ceea ce privește biletele comune, care trebuie să devină o realitate. Deci biletul unic. Apoi, trebuie să fie reduse întârzierile și zi, deci să fie reduse și sentimentul de insatisfacție al uh, pasagerilor. Și apoi, excepțiile de la aplicarea acestei regulament nu ar trebui să mai fie o regulă până la urmă. Jens consideră că cu greu se poate înțelege faptul că dacă acest uh, regulament nu s-ar aplica serviciilor, acolo unde deja există subvenții, cu greu s-ar putea aplica autorităților. Vrem să se creeze o platformă standardizată europeană, mai ales pentru pasagerii care călătoresc în afara statului membru. Trebuie să există o platformă pentru, comună pentru depunerea plângerilor și cererilor de despăgubire. Apoi e vorba și despre toată infrastructura ă, de transport și a gărilor. Încă o dată mulțumesc și ei însă așteaptă cu nerăbdare ca munca să continue pe acest dosar. Mulțumesc, domnule Van Mittelburg, pentru verzi. Domnul Kramer are cuvântul. Aș dori să îi mulțumesc raportorului și să le mulțumesc și raportorilor din umbră pentru colaborarea foarte bună. Pe multe dintre domenii avem aceeași poziție. Pe anumite dintre puncte există diferențe, bineînțeles, un lucru normal. Există aceste drepturi ale pasagerilor și de aceea pasagerii trebuie să fie prioritari și nu companiile feroviare. Indiferent cât de ridicată e povara sau cât de ridicate sunt costurile, dacă trenurile circulă la timp nu trebuie să se plătească nimic. Însă, între timp, știu și din Germania, lucrurile merg în felul următor încât se spune, da, mai bine uh, nu lăsăm niciun tren să stea care ar putea fi folosit ca tren de întârziere, după aceea se ajunge la o întârziere, după alta se ajunge la zile de întârziere și așa mai departe. Sau se închid anumite rute, nu se construiesc altele, se ajunge la probleme foarte mari. Și bineînțeles că atunci costurile sunt foarte, foarte mari și întârzierile și mai mari. Și atunci companiile feroviare trebuie să se gândească pe termen mai lung și nu așa doar de azi pe mâine. Forț major e, bineînțeles, un subiect important. Și am văzut cum arată lucrurile în transportul aerian, în care pentru orice uh, întârziere pentru care trebuie să plătească companiile, spun că e un caz de, de fort major. Există astfel de cercetări făcute în cin, ultimii 15 ani în state membre, în care 1,9 milioane au trebuit să fie plătite de companii. De ce? trebuie să plătească în asemenea cazuri consumatorul. Nu, sunt sume care trebuie să fie susținute, trebuie să existe anumite asigurări pe care le pot plăti companiile aeriene, astfel încât să rezolvăm și această problemă. Până acum am reușit să um, evităm această situație. Nu exista acest for major pentru transportul feroviar și trebuie să rămână așa. Apoi, acele true tickets, biletele directe. Unele uh, Uh, agenții fac deja acest lucru. În Germania, pentru trenurile de noapte există o combinație. Cine are de-a face cu o întârziere, poate apoi să o recupereze, este transferat fie că merge pe, cu un tren german, fie unul austriac. Acest lucru nu se va mai întâmpla de acum înainte. De ce? Pentru că există o dispoziție europeană când uh, și în cadrul biletelor de avion care vorbește de asemenea bilete și trebuie să existe un singur bilet. Și această situație poate fi uh, rectificată, pentru că dacă timpul între legături nu e ca atare, atunci putem vorbi de un bilet direct și uh, Trebuie să vedem ce se întâmplă cu cetățenii în asemenea situații în care intervin bilete individuale. Apoi, în ceea ce privește bicicletele, știți că e un proiect care mi-e foarte drag mie, l-am punem în aplicare de 10 ani. În Austria lucrurile s-au pus în aplicare foarte bine în Austria în ceea ce privește transportul bicicletelor pe trenuri. În Germania, în trenurile de mare viteză e posibil, însă în alte trenuri nu. De ce e important? Am făcut cercetări. Flixbus, ia 12% din uh, pasagerii de la Deutsche Bahn pentru că e mai ieftin. Nu doar pentru că e mai ieftin, pentru că pe Flixbus se garantează și transportul bicicletei. Așa că vedem, în 3 ani au existat, uh, au existat o creștere foarte mare a pasagerilor pentru Flixbus. Există foarte mulți pasageri pe care i-au pierdut căile feroviare pentru că nu pot să ofere asemenea servicii. Așa că e vina noastră dacă se întâmplă așa. Și de ce nu sunt ajutați acești clienți? Pentru că eu mă, mă înscriu aici, pentru că de cele mai multe ori, pe cele mai multe trenuri, nu pot să urc cu bicicleta. E un lucru care se întâmplă și se întâmplă în toate statele membre. În Suedia, de exemplu, dacă aș dori să trec granița, ce pot să fac cu bicicleta mea? Pentru că în Suedia nu pot să urc cu bicicleta în tren, așa că trebuie să vedem ce putem să facem și în acest sens. În cazul persoanelor cu dizabilități, am spus deja, dar Comisia nu înțelege că în propunerea sa trebuie să existe o notificare cu 24 de ore înainte pe care să o facă persoana în cauză să spună am de gând să călătoresc cu acest tren ca să poată să călătorească cu el. Nu. Persoanele cu dizabilități trebuie să fie tratate ca cele fără dizabilități, trebuie să poată să, să călătorească cu, cu trenul. O oră de prenotificare trebuie să fie suficientă. Ceea ce pot să facă țările de jos și belgienii trebuie să fie posibil și în restul eu, Europei. Și apoi regulile trebuie să fie transfrontaliere, pentru că în unele state e nevoie de o persoană de uh, însoțire, însă apoi de la graniță trebuie să se plătească sau să vină o altă persoană și aceste situații trebuie să fie reglementate la nivel european. Tocmai citeam un articol că în ceea ce privește transportul feroviar, combinațiile, transfr- legăturile transfrontaliere nu ar fi posibile pentru că se spune că uh, pentru că aceste companii vor să economisească bani, toate aceste servicii sunt valabile până la graniță. Dacă există asemenea probleme, atunci nu știu ce se întâmplă. Nu le mai pot fi oferite aceleași servicii călătorilor, trebuie să coboare, nu, trebuie să avem o abordare europeană ca cel puțin să meargă până la următoarea gară să fie rezolvată și această problemă. Apoi trebuie să existe formulare foarte clare la nivel european, formulare care se poate fi trimise pe internet. Uh, și nu cum se întâmplă acum. Cum spuneam, pasagerul trebuie să aibă prioritate pentru că fără pasageri nu ar falimenta toate companiile europene. Vă mulțumesc. Kramer. Și eu vă mulțumesc, domnule Kramer. Doamna González Peñas din partea GUE. Muchas gracias, președinte. Mulțumesc. Domnule președinte, această dezbatere în legătură cu drepturile și obligațiile pasagerilor, călătorilor e fundamentală. Dacă vrem ca mai mulți oameni să folosească căile ferate din motive de securitate, sănătate sau de respectarea mediului înconjurător, trebuie să oferim niște garanții utilizatorilor. Trebuie să avem o abordare proactivă, strategică și să ne adaptăm la nevoile actuale și în același timp să anticipăm nevoile care vor apărea pe viitor. Grupul nostru a înaintat amendamente, măsuri, de exemplu, pentru a maximiza măsuri, informațiile disponibile pe toată durata călătoriei, să ne asigurăm că utilizatorii cu bicicletă pot avea acces în teren, uh, într-un spațiu sigur, pe toată durata călătoriei, de asemenea, să poată fi rambursate biletele dacă se anulează un serviciu și să existe un protocol de reclamație adecvat, atât unul fizic prin prezență, dar și prin internet. Vrem să încurajăm utilizarea trenurilor și vrem să garantăm că și orarele sunt uh, uh, adecvate uh, programelor de lucru, mai ales când ne gândim la trenurile ce circulă în zonele rurale. De asemenea, trebuie să garantăm lipsa de întârzieri frecvente și niște prețuri uh, adecvate pe care călătorii să și le permită. Prioritatea este să avem un salt calitativ aici pentru utilizatorii vulnerabili. Nu e trăiesc 80 de milioane de persoane cu handicap – și să nu uităm și celelalte persoane care, din cauza vârstei sau din cauza altor circunstanțe, au o mobilitate redusă. Milioane de cetățeni pentru care transportul în comun e singura modalitate și care astăzi nu se pot deplasa în mod spontan, ci trebuie să anunțe în mm, prealabil. Totul poate fi făcut simplu dacă se schimbă mentalitatea. Uneori e, e nevoie doar de o rampă mobilă care să coboare de tren, să dai jos, de exemplu, o treaptă de pe o scară, să te asiguri că informațiile care sunt oferite în scris sunt accesibile și pe alte canale. E nevoie de o formare, pregătire minimă în ceea ce privește barierele fizice și formative, o pregătire a celor responsabili din sector. Și, bineînțeles, ne opunem uh, în mod radical preavizului propus de comisie de 48 de ore. Există exemple din UE care demonstrează că o oră e suficientă sau chiar și fără preaviz se poate face. E vorba de voință, de strategie și de o bună gestionare aici. Eu cred că nu există măsuri care să ofere avantaje mai mari cu niște costuri atât de scăzute. Deci ne vom concentra toate eforturile pe asta și sperăm să avem sprijinul celorlalte grupuri. Merci, madame. Euh, euh, Mulțumesc și iată, așa se încheie intervențiile raportorilor din umbră. Vă rog de acum să, nu, să încercați să nu vorbiți mai mult de două minute. Doamna Revodalu are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am spus și ultima oară, poziția Parlamentului European uh, este așteptată cu foarte mare atenție de către cetățeni. Acest dosar se înscrie într-un dosar politic de deschidere la concurență în mai multe state membre. Iată, a sosit ocazia să arătăm că Uniunea Europeană nu apără doar liberalizarea piețelor, ci și drepturile pasagerilor. Date fiind amendamentele aduse, eu cred că vom reuși să consolidăm textul Comisiei pentru că acesta într-adevăr să îmbunătățească drepturile pasagerilor. Mai mulți deputați au uh, depus amendamente pentru care vizează trenurile uh, suburbane și urbane și excepțiile pentru acestea. Totuși, ni se pare foarte important ca serviciile regionale să fie incluse. Cum să spunem că aceste uh, trenuri sunt incluse în deschiderea de concurență, dar excluse din drepturile pasagerilor? Trebuie să dăm dovadă de coerență și să-l tratăm pe picior de egalitate deschiderea serviciilor publice și drepturile pasagerilor. În ceea ce privește forța majoră, cum spunea domnul Kramer, și eu cred că trebuie să se ia în calcul situații foarte specifice, așa cum se întâmplă în alte moduri de transport. Dar, totuși, trebuie să se păstreze definiția cât mai strict cu putință pentru cazurile de forță majoră. Apoi, atrag atenția raportorilor asupra amendamentul care vizează garantarea dreptului la corespondență. Este un punct esențial pentru a ne asigura că deschiderea către concurență și uh, înmulțirea operatorilor nu va duce la o scădere a drepturilor pasagerilor atunci când apar uh, întârzieri pe un uh, tren cu traiect unic. Mulțumesc, doamna Anderson. Mulțumesc și țin să mulțumesc raportorului pentru faptul că a scos în evidență importanța acestui dosar. Așa cum spunea și domnul Van Miltenburg, dacă nu apărăm în mod eficient uh, pasagerii, călătorii, cu greu vom putea să le explicăm, explicăm alegătorilor noștri de ce am făcut, ce am făcut. Mie, politicile de transport îmi sunt, foarte, îmi sunt foarte dragi, îmi pare extrem de bine că fac parte din această comisie, dar adevărul este că de multe ori nu suntem neapărat orientați către uh, drepturile și interesele consumatorilor. Deci, vă rog, haideți să dăm dovadă de spirit progresist pe acest dosar. Țin să mulțumesc uh, tuturor grupurilor pentru minunata co- colaborare. Colegii de la SCD au depus 160 de amendamente amendamente la care mulți colegi din alte grupuri au subscris. Țin să mulțumesc și secretariatului care n-a avut treabă ușoară, tocmai pentru că e vorba despre reformare și vine cu o serie de elemente complexe. Salut ce s-a spus în privința excepțiilor, derogărilor din toate dovezile comisiei reiese că aceste posibilități de, scut, de scutire au cam fost abuzate de către statele membre. Da, trebuie să schimbăm această abordare. Uh, sprijin lobbyul uh, lobby-ul pentru uh, lobby-ul persoanelor cu dizabilități da, aceste uh, persoane trebuie să poată călători fără să anunțe cu nu știu cât timp înainte. Pentru că chiar și în gările mici se poate face acest lucru. Trebuie consolidate obiectivele acestui regulament. E vorba până la urmă despre îmbunătățirea încrederii călătorilor și toată lumea își dorește așa ceva în comisia noastră. Uh, în ceea ce privește conexiunile, amendamentele mi se par foarte importante. Trebuie să ne asigurăm că atunci când uh, oamenii își pierd uh, conexiunea, legătura, să se poată întoarce la prima... să poată ajunge totuși la destinație. Nu există drepturi concrete în această privință. Și salut uh, amendamentul 355 al lui Cristin în ceea ce privește legăturile. Și sunt de acord cu ce a spus Cristin până acum. În ceea ce privește cazurile de forță majoră, înțeleg ce spune ECR, dar trebuie să avem grijă, pentru că cazurile de forță majoră în alte domenii au dus la mm, foarte multe atacări Eu și politic m-aș opune, dar chiar dacă nu m-aș opune, totuși trebuie să recunoaștem uh, cauzele de forță majoră atunci când a fost vorba despre uh, greve și Curtea de Justiție a spus nu. Direcția, direcțiunea știe foarte bine când sunt anunțate aceste uh, aceste greve. Deci nu se poate uh, prevala de acest lucru să spună că sunt cazuri de forță majoră. Evaluarea comisiei arată că avantajele pentru mediul de afaceri până la urmă nu ar fi foarte mari. Și în general vorbind, cred că ne dorim modernizare. Verzi și alții au vorbit despre cei care vor să își folosească bicicletele și să călătorească cu ele în tren. Da, poate nu suntem de acord în privința anumitor detalii, dar trebuie, spre exemplu, să ai informații dacă există internet Wi-Fi în uh, trenul respectiv sau nu. Și, în fine, în niciun caz, Uh, în orice caz, e foarte importantă punerea în aplicare. 28, 29, 32, 33 și 35 sunt amendamente importante din acest punct de vedere. Foarte adesea, pur și simplu, pasagerii nu pot să-și reclame drepturile. Îmi pare rău că am avut o intervenție atât de lungă, însă mi se pare că e un dosar foarte important care merită toată atenția. Mulțumesc! Äh, Mulțumim, doamna Gras van der Heinz. Foarte pe scurt s-au spus deja foarte mult, însă aș dori să spun că această reformare a regulamentului e una foarte importantă. Așa cum am auzit deja, foarte multe dintre abordările de acolo trebuie să fie prelucrate. Oricare dintre noi a fost pasager și știm că există în continuare lipsuri, de aceea e important ca accentul, accentul să cadă într-adevăr pe pasageri și să se facă îmbunătățiri și să le fie consolidate drepturile. Aș mai spune ceva despre povara administrativă crescută. Nu se poate ca pasagerii să fie cei, pasagerii să fie cei care suportă toate riscurile și nu operatorii. Lucruri care au fost deja spuse și de colegul meu, domnul Kramer, trebuie neapărat ca pasagerii să-și cunoască drepturile, să nu se ajungă la situații de neclarități. E un punct important pe care trebuie să-l depășim cât despre pasagerii cu probleme de mobilitate. Mobilitate pentru toți. Acesta este motoul nostru în Uniunea noastră europeană și de aceea e nevoie și de acest timp despre care se discută. Timpii trebuie să fie menținuți cât mai scurți posibil pentru prenotificare, pentru că e imposibil să trebuiască să anunți cu 24 de ore înainte sau ce își mai dorește comisia când, în cazul în care dorești să călătorești cu trenul. E important ca pasagerii să poată să călătorească, e nevoie de infrastructură, știu că ea lipsește și personalul calificat, însă toate acestea nu ar trebui să presupună probleme foarte mari. E de asemenea foarte important ca ca toți să poată să folosească trenurile. De aceea trebuie să devină un domeniu mai atrăgător și mai prietenos cu clienții. Mulțumesc! <coughs> Mersi, madame. Și eu vă mulțumesc. Doamna Lukașevska are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vorbim astăzi despre drepturile pasagerilor, uh, drepturile călătorilor din uh, transportul feroviar. Vrem să încurajăm pasagerii să se reorienteze de la transportul rutier către transportul feroviar, care, este mult, care consumă mult mai puțin energie și emite mult mai puțin uh, dioxid de carbon. Așadar, călătorii trebuie să uh, fie tratați bine, pentru că lor li se adresează acest text. Vrem un uh, text cât mai bun, uh, cu putință, comparabil cu cel din transportul aerian, cu un întreg sistem de compensații. Dacă nu există consecințe în cazul în care apar probleme, dacă nimeni nu-și asumă răspunderea, atunci nimeni nu va face uh, eforturi pentru a îmbunătăți situația călătorilor. Suntem în secolul 21, trebuie să vorbim despre aceste aspecte. Trebuie să existe un sistem, o platformă europeană pe care călătorii să găsească toate informațiile necesare și de pe care să-și poată cumpăra biletul. Evident, este vorba despre o platformă online, dacă vrea un bilet combinat. S-a vorbit despre drepturile pasagerilor cu handicap, care au aceleași drepturi ca și ceilalți. Eu nu, nici nu-mi închipui că un pasager cu handicap să aștepte 24 de ore înainte de a putea călători cu trenul. Am depus și eu mai multe amendamente, ca și colegii, și sper că acestea vor fi luate în seamă atunci când vom discuta amendamentele de compromis. Sper că atât Comisia Europeană cât și colegii Uh, care sunt mai degrabă pentru întreprinderi decât pentru călători, să își schimbe poziția astfel încât să ajungem la o adevărată revoluție. O revoluție care să ne permită trecerea de la transportul rutier de călători către transportul feroviar. Mulțumesc, doamna de Monte, are cuvântul. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc raportoare pentru propunere. Știm cu toții cât de greu este să îndeplinim obiectivul de a avea niște drepturi eficace pentru pasageri. Dacă n-ar fi fost așa, n-ar mai fi fost astăzi noi aici. E nevoie, deci, de eficacitate și de aceea această prevedere atât de importantă. Eu am înaintat amendamente, printre care unul cu privire la neutralitate, și la comparabilitatea ofertelor pentru a avea o adevărată competitivitate, una reală, care să nu se refere doar la preț, ci și la calitatea serviciilor furnizate. Și încă un amendament în ceea ce privește vânzarea de bilete separate. Eu sunt convinsă că răspunderea de a oferi informații nu trebuie să aparțină companiei feroviare, ci vânzătorului. E un principiu general dat fiindcă e necesară o intermediere. Deci intermediarul este cel care trebuie să ofere toate informațiile și să fie responsabil de acestea. Și același lucru e valabil și pentru platforme. Persoane cu handicap. Da, aici, într-adevăr, e un element central. Vorbim, în general, despre categoriile mai vulnerabile de populație trebuie să existe o claritate și trebuie să existe, în primul rând, voința de a soluționa această problemă. Accesibilitatea la ceea ce vește uh, mijloacele de transport e în continuare un uh, punct central, nesoluționat în totalitate. Ar trebui să ne gândim aici la aspectele de zi cu zi, la cei care zi de zi trebuie să se deplaseze la locul de muncă sau cei care folosesc transportul în comun în mod ocazional. Și să nu uităm și dezvoltarea sectorului turistic. Doar 4% din turiști uh, se deplasează cu transportul public local. Garantita, deve essere garantita senza... De asemenea, trebuie garanta dreptul la intimitate, privacy și de asemenea să existe o diferențiere între centrele urbane și periferii. Și lucrurile nu ar trebui înțelese aici doar din punct de vedere fizic, accesibilitatea, să ne gândim de asemenea și la informații în legătură cu legăturile alternative. De asemenea, mă bucur să-i aud pe colegi vorbind despre mobilitate pentru toată lumea. Deci accesibilitatea nu ar trebui să fie ceva care ne este ceva care este practic o concesie pentru noi, ci ar trebui să fie un drept uh, garantat. Iar pentru cei care au probleme de mobilitate temporară, deci să nu uităm că avem o populație din ce în ce mai bătrână, deci accesul la transportul în comun uh, este esențial. Mulțumim, mare cuvântul acum doctorul Koch. Vă mulțumesc. Și din partea mea, un mulțumesc pentru acest raport foarte important. Și eu, și eu călătoresc foarte mult din orașul meu cu trenul până la Bruxelles. În foarte multe, în foarte multele mele călătorii am căpăta și o experiență importantă în acest sens și de aceea nu pot decât să mă bucur că sunt prelucrate aceste drepturi ale călătorilor pe transportul feroviar. În ceea ce privește vânzările de bilete, sunt de acord cu cele ce spune raportorul. Trebuie ca clienții să aibă informații la dispoziție, să și apoi trebuie ca acești călători să fie informați și pe parcursul călătoriei atunci când apar probleme, să aibă un uh, partener de discuție, nu doar cel care a vândut biletul. Apoi, în legătură cu aceste informații care trebuie să fie puse la dispoziție pe parcursul călătoriei, acestea port fi, pentru că avem tehnologiile de care nevoie, de exemplu telefoanele inteligente. Apoi, uh, dacă actorii fac ceea ce trebuie și ajung la o înțelegere, multe dintre obiective pot să fie eliminate. În cazul unui bilet de la Weimar la Paris, ar fi greu să îi uh, explic unui uh, călător de ce nu se pot vinde aceste bilete uh, unice, bilet și biletele individuale, care ce, evenimentele, problemele din trecut trebuie să rămână în trecut. Apoi e important și pentru turism și, și pentru navetiști ca um, ei să poată să își ia bicicletele cu ei în tren. De aceea, în amendamentele mele, eu am vorbit de acest fapt și am făcut propuneri în ceea ce privește noile trenuri care trebuie să aibă aceste spații, astfel încât călătorii să își poată transporta bicicletele. Și apoi, un lucru foarte important și pentru mine, drepturile pe care le au persoanele cu mobilitate redusă. Un subiect care mi este foarte drag mie. Știm că există un model din țările de jos în ceea ce privește notificarea cu o, o oră înainte și un model care poate fi transferat și în celelalte state membre. Cred că perioada de notificare trebuie să fie una realistă pentru toate companiile implicate. Eu cred că notificarea pentru solicitarea de ajutor trebuie să țină cont de ceea ce există pe piață. Am și un amendament în acest sens și sper că îl veți accepta. Mulțumesc! Merci, monsieur Koch. Mulțumesc, domnule Koch. Iată, s-au uh, încheiat intervențiile colegilor pe acest subiect. Îi dau acum cuvântul lui domnului, domnului Waldner de la Comisie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută interesul sporit al Comisiei dumneavoastră vis-a-vis -vis de propunerea Comisiei pe marginea revizuirii privind drepturile și obligațiile călătorilor. S-au, pro propus mai mult de 600 de amendamente care vizează un plus de claritate al drepturilor călătorilor, de, de o sporire a clarității, a securității juridice și, în general, să se ajungă la un echilibru între ce este real, realist și ce este ambițios. Țin să vă mulțumesc. Însă, în aceeași măsură, unele dintre amendamente se cam îndepărtează de la obiectivele propunerii de revizuire, care vizează îmbunătățirea drepturilor și uh, intereselor călătorilor și care ia în seamă și uh, impactul administrativ, ori uh, amendamentele acestea, ori tocmai că vor spori povara administrativă și pe umerii autorităților și operatorilor și călătorilor până la urmă. Țin să vă reamintesc câteva evoluții pe care le-a sugerat uh, propunerea noastră. Uh, scoaterea scutirilor pentru serviciile interne, o mai bună informare a călătorilor în privința uh, biletelor, limitarea cazurilor de forță majoră și, bineînțeles, consolidarea drepturilor uh, călătorilor cu dizabilități. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, domnule Walter, dau acum cuvântul raportorului lui Boguslav. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc și colegilor pentru contribuție. Cu fiecare dezbatere și ședință devin din ce în ce mai optimist în legătură cu rezultatul final. Ne apropiem încet, încet de un rezultat bun. Și totul e primuițător idei chei. Așa cum spunea și doamna de Monte, accesibilitatea. Vrem ca în transportul feroviar să le fie accesibil un număr cât mai mare de cetățeni. La doilea rând, atractivitatea. Atractivitatea din punct de vedere al prețurilor, a serviciilor uh, suplimentare, economisirea de timp, faptul că e mai confortabil deci ideea e să, să e ca pasagerii să redescopere călătoriile cu trenul. Eu întotdeauna mă gândit la un spațiu uh, de transport feroviar deschis european, să nu există o limitare prin uh, frontiere naționale. Ar fi bine să avem un spațiu european deschis care să acopere cât mai multe forme și categorii de servicii pentru călători. Să avem transport interregional, foarte local. E o chestiune care se apropie din ce în ce mai mult. Le sunt legă... recunoscător tuturor colegilor prezenți eu cred că trebuie să încercăm să evităm uh, orice neînțelegere. Sfera de aplicare. Și în al doilea rând, călătoriile și formarea în timpul călătoriilor. A patrulea rând, derogările, emiterea de bilete, întârzieri, uh, călătorii anulate, compensații, um, cazuri de forță majoră. În ceea ce privește situațiile de forță majoră am avansat mai mult, deoarece la început exista foarte multă dezbinare. Să respingem uh, acest concept de forță majoră sau nu. Acum, practic, nimeni nu mai dorește să respingă acest concept uh, de forță majoră, discutăm doar ce poate fi inclus aici. Grevele, da sau nu, cu tremurele, da, se discută despre cu tremure și așa mai departe. Acum, scala națională interregională a serviciilor. Eu aș vrea ca transportul feroviar să fie plasat pe o poziție concurențială față de transportatorii low cost. Vor... Duminica trecută, la șapte după amiază, ajunge un zbor low cost de la Londra. Cu 180 de oameni la bord. Trenul, care merge pe același traseu e pe jumătate gol. Deci trebuie să oferim niște condiții uh, egale de a intra în concurență, dar și șanse egale uh, pentru ca transportul feroviar să câștige această competiție. Uh, focus. Mulțumesc foarte mult pentru concentrarea dumneavoastră, pentru comentarii și acum intrăm în următoarea fază de pregătire a compromisurilor și, în ultimul rând, lista de vot. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule raportor! Aici se cheie dezbaterea noastră în legătură cu această discuție atât de importantă. Vă reamintesc că votul în comisie va avea loc pe 21 iunie 2018. Următorul punct de pe ordinea de zi e cu ușile închise și de aceea le mulțumesc celor care au asistat la ședința noastră până acum, dar care nu sunt membri activi ai comisiei noastre. Le mulțumesc și rog să părăsească sala pentru ca noi să putem trece la ce schimb de opinii cu Comisia Europeană cu ușile închise.